Dear colleagues, let us begin. Uh, may I begin by... Dragi colegi, haideți să începem. Vreau uh, să vă comunic acum deciziile coordonatorilor de ieri. Mai întâi numirea raportorilor. Coordonatorii au decis să-l numească pe domnul Odogonos, raportor pentru două avize, mai întâi ceea ce privește decizia Consiliului cu privire la uh, ratificarea Convenției împotriva terorismului și apoi uh, ratificarea protocolului suplimentar. Al doilea rând, coordonatorii au decis să nu redacteze un aviz pentru AFCO ceea ce privește partidele europene și cu privire la schimbul automat de informații în ceea ce privește taxarea în cazul acordurilor transfrontaliere. Apoi, coordonatorii au decis să scrie o scrisoare președintului Parlamentului în ceea ce privește task force-ul privind subsidiaritatea și proporționalitatea, activitatea mai eficientă. Apoi, coordonatorii au decis să-l invite pe directorul executiv IPOL la uh, o reuniune care va avea loc în aprilie 2018. Și acum vom continua cu votul. Vom uh, vota raportul domnului Zviefka jurisdicția, recunoașterea și impunerea deciziilor în dreptul matrimonial. Primul amendament 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a, 86 pentru, nu, îmi cer scuze, spune președintele, 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 99 pentru, nu, 100 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 102 sau nu? Ba da. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu se cere verificarea. 103 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Osta nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peti 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica electronic. 117, da? Avem unul în plus. Închidem votul și se adoptă. Da, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, 120 încă o dată. Deci 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peti 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pe, cu amendamentul oral pentru, împotrivă, putem verifica electronic, vă rog. Este un card în plus introdus. Acum este în regulă. Suntem convinși că la PPE era un card în plus? Avea acum avem numărul corect? Deci nu vedem exact. pare că e în ordine acum. s-a adoptat. Ăsta 46 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 20 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, putem verifica aici, vă rog. se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 175 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm aici, vă rog. Și se respinge 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 179. S-a adoptat. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180, nu, acesta s-au retras. Deci trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 Deci nu se solicită verificarea. În regulă. 189 și 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, verificăm 45, și se respinge. Acum votăm 2 și 46 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă peti 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 și peti 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, Permiteți-mi să verific. Cred că s-a respins, dar trebuie să verificăm electronic. Și se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 și 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. peti 12 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. peti 12. se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. Îmi cer scuze, spune președintele, mi se spune că nu ar fi trebuit să votăm 82 pentru că este incompatibil cu 80 și peti 12. Greșeala mea, spune președintele. Deci votăm 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peti 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 88 și 89 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum votăm electronic întregul proiect. Închidem votul și se adoptă. Felicitări domnului Sfiefca. Now this was only a warm up to the next. A fost doar o încălzire înainte de următorul vot. Votăm acum raportul domnului Timu Vulcan privind reguli privind uh, exercițiul copyright-ului și privind drepturile transmisiunilor online. Vom începe cu compromisul 1. Favor. Again. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Yes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 Spuneți, vă rog. E aceeași majoritate, 13 la 12. Și eu am păsat pe buton. 13 pentru, 12 împotrivă. Da, vă rog. Am votat um, din greșeală pentru, voiam împotrivă. Încă o dată. Din greșeală am votat uh, pentru, trebuia să fie împotrivă.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 într-o altă comisie juri, unul dintre amendamente fusese votat, cineva a cerut să se voteze din nou, s-a votat din nou și a fost respins. Mă, mă uimește faptul că astăzi nu aplicăm aceeași regulă. Cred că mulți dintre noi ne amintim ce s-a întâmplat atunci. E o problemă gravă, pentru că regulile juridice variază în funcție de grupul din care aparține cel care are amendamentul care este votat.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 Ok, In that case it has been rejected. Se respinge. Înseamnă că acum votăm 193 până la 192 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verific. We are missing, missing three more. Ne mai trebuie trei? Ne mai trebuie unul. Am închis votul. Se respinge. 197 pentru, împotrivă. Suntem la 197. În zona gri. <laughs> După compromisul 2 apare această zonă gri. 197 pentru. Împotrivă. Foarte puține mâini ridicate. Haideți să verificăm electronic. Respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. One more and it has been rejected. Se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aici a fost foarte clar. 11 pentru, împotrivă, verific. După părerea mea, se respingea, dar să fim siguri. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 16. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, verificăm și aici. Eu am văzut că s-a respinge, dar să verificăm. Da, să respinge. Avem alternativ, compromisul alternativ A pentru, împotrivă, se pare că se respinge, dar să verificăm. Dragi colegi, vă rog să votați. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai verificăm o dată. Se respinge. Avem alternativa B. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, nu pot uh, să verificăm. Să respinge. 223. Nu. Votăm compromisul 5, alternativ, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 122 because no. the compromise was rejected, so we have to follow this. This is true. Oh, this is true. Sorry, I made a mistake, yes, colleagues. I, I made a mistake. Scuze, dragi colegi, am făcut o greșeală, spune domnul președinte. Trebuie să votăm zona gri. Am Votăm 222, 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 220 și cult 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine. Verificăm la 221. Da, era respins. Acum 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul alternativ D, pentru, împotrivă, verificăm. Se adoptă. Amendamentul 265 pentru mai dăm vreo trei pagini. Toată lumea a ajuns acolo? Nu încă? 265. Este vorba de articolul 2 alineatul 2b. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul alternativ E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. La compromisul alternativ E. Adoptat. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 și 305 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 310 pentru, împotrivă, verificăm la 310. se respinge. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul alternativ pentru împotrivă verificăm. Dar după cât am văzut eu se adoptase. Da, adoptat. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 320 până înainte 35 pentru, împotrivă, verificăm. Se adoptă. 327 a fost retras. 328 și 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 și 332 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, alternativ G pentru, împotrivă, verificăm. Se adoptă. i 3 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. i 3 4 pentru. Da, așa e, scuze, bine că m-ați uh, avertizat. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, verificăm la 32. Se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alternativa H. Alternativa H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul alternativ I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14. Nu, 13, mă scuzați, domnul președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci parcurgem pe toate. Cult 5, pentru, Trebuie să parcurgem iarăși zona gri. Cult 5. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Is being rejected. Se respinge. 58. Pentru, nu, de la 58 la 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alternativa J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Nu, acesta devine caduc. Ajungem la alternativa K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alternativa L pentru, împotrivă, abține se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alternativa M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Se adoptă. Trecem la alternativa N. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alternative compromise. Alter, compromisul alternativă O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, Împotrivă. Verificăm șapte, vă rog. Se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alternativa P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alternativa Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 acum pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. Știu că e obositor, spune președintele, dar uh, e important să ridicați mâna. Se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 140. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 141 și 13 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 142 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 până la, 5, eh, până la 15 pentru, împotriva. Verificăm aici, spune președintele. Se adoptă. 148 și 10 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost vot în bloc aici, un alt vot în bloc, 153 până la 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verif Vreți să verificăm? Verificăm 155, spune președintele. și s-a respins. Îmi cer scuze, spunem președinte. Suntem la uh, compromisul alternativ R pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm și pe acesta. Se adoptă. Așadar, trecem la 166 până la 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul alternativ S. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. O 177 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul alternativ T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 și 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic pentru proiectul de raport integral. S-a deschis votul. Și s-a adoptat. Așadar, felicitări domnului Vulcan și votăm acum decizia de a intra în negoci... de a începe negocierile, tot electronic. S-a deschis votul, da. Și din nou se adoptă. Îl felicit pe domnul Völken, da. Continuăm votul. Dragi colegi. Continuăm votarea. Urmează raportul Giambaschi privind uh, decizia Consiliului de Autorizare a Luxemburgului și a României Președintele se întrerupe. Vă rog pe toți să păstrați liniștea. Mulțumesc. Raportul Jambaschi privind uh, decizia Consiliului de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte în interesul Uniunii Europene aderarea Georgiei și Africii de Sud la Convenția de la Haga pentru a, trebuie să votăm electronic, spune domnul președinte, greșeala mea. Încă un vot. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 19. Tot vot electronic. Se adoptă. Punctul 20. Vot electronic. Se adoptă. Punctul 21. Vot electronic. Se adoptă. Am ajuns acum la raportul meu privind regulamentul privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Începem cu amendamentul 8. Cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă,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 împotrivă, Îmi cer scuze, greșeala mea spune președintele 68 mai întâi pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă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 se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri, vă rog să-l verificăm și pe acesta. Încă un vot sau nu. Se adoptă funcționează aparatele tuturor, pentru că avem o persoană care nu votează electronic. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 5 pentru,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 Încă un vot? Nu, s-a închis votul și se adoptă. Deci mă autofelicit. Și mai avem un ultim vot electronic privind raportul domnului Maștalca. Deschid votul. și se adoptă. Felicitări domnului Măștalcă! Da. yes. So what are we doing now?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 Dear colleagues, we continue by item. Dragi colegi, continuăm cu punctul 24, analiza proiectului de raport privind uh, echilibrul între viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și dau cuvântul doamnei Bergeron, care este raportor pentru acest aviz. Mm-hmm, mm-hmm. Mrs. Kaufman, maybe? Poate doamna, doamna, doamna Kaufman? Madame Bergeron, Madame Bergeron, je vous ai donné la parole il y a une minute. Doamna Bergeron, v-am dat cuvântul acum un minut. Uh, îmi cer scuze, domnule președinte, sunt o vorboreață incorrigibilă. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, Comisia Europeană consideră că această propunere vine în întâmpinarea nevoii de a avea o abordare mai amplă în ceea ce privește echilibrul între viața profesională și viața privată, asta ținând cont, bineînțeles, de evoluția societății din ultimii ani. Propunerea de față vrea să facă față subreprezentării femeilor pe piața muncii și să sprijine progresele lor în carieră, oferindu-le condiții mai bune pentru a-și concilia uh, munca și um, responsabilitățile familiale. Încearcă să vină cu criterii minime pentru a um, avea o egalitate între bărbați și femei în ceea ce privește șansele lor, oportunitățile lor Uh, pe piața muncii și modul cum sunt tratați la locul de muncă. Uh, s-au văzut că în contractele parțiale sunt uh, cu precădere femei, doar 32% femei și 8% bărbați. Asta pentru că e greu să concilieze viața profesională și viața privată. Bineînțeles, de multe ori e vorba și de diferențe între salarii și de pensii foarte mari între bărbați și mm, femei. Cadrul juridic actual prevede puține dispoziții ca bărbații să-și asume o parte egală a răspunderii uh, familiale alături de femei. Uh, și e nevoie să se um, corecteze aceste deficiențe. Raportorul este de acord cu obiectivele specifice ale directivei și anume îmbunătățirea accesului la modalități de conciliere a vieții private și a celei profesionale, precum și la accesul pentru bărbați la concedii, familiale și la forme flexibile de muncă. În felul acesta, Uh, e nevoie de o reformare a modului în care se remunerează concediile parentale astfel încât să fie echitabile pentru bărbați și femei, ceea ce nu se întâmplă în prezent pentru că sunt um, remunerate derizoriu concediile parentale, ceea ce, bineînțeles, dezechilibrează uh, finanțele familiei um, pentru că acestea sunt prost remunerate. Propunerea Comisiei de uh, a avea o proporționalitate cu concediul um, Um, medical este un progres în acest sens. Logica ar fi, tocmai a noastră ar fi să mergem mai departe decât Comisia în uh, punerea în aplicare acestor um, um, concedii parentale și luarea lor de către bărbați și femei. Orientările noastre se bazau pe protejarea copilului, interesul um, superior al copilului sau al copiilor, dar asta nu înseamnă că um, um, de fapt, la urmă, asta înseamnă ca copilul să fie înconjurat de ambii părinți. Și bărbații și femeile, femeile trebuie să fie implicați uh, paritar în um, susținerea familiei. Acest lucru se poate face prin promovarea unei împărțiri echitabile a răspunderilor și uh, a îngrijirii copiilor și a membrilor familiilor care au nevoie de îngrijiri, de asistență. Nu trebuie să neglijăm um, um, povara asupra angajatorilor, mai ales când e vorba de întreprinderi mici cu doi sau trei angajați. Pentru că un concediu parental pentru acestea poate să reprezinte o periclitare a acelei întreprinderi. Vreau aici să uh, se încadreze mai bine protecția uh, angajatorilor și să nu existe abuzuri. De, de aceea e nevoie de dovezi justificative și chiar nevoia de a suspenda uh, un concediu parental, să există o delimitare la maxim 9 luni. De asemenea, concediile acestea trebuie să fie bine încadrate astfel încât angajatorii să nu fie victime ale abuzurilor. Uh, și în plus lucrătorii care trebuie să se ocupe de o persoană apropiată trebuie să găsească și acest echilibru între viața profesională și cea privată ca să nu fie obligat să părăsească definitiv piața muncii. Trebuie să spun că situația părinților singuri nu este prea mult luată în considerare. Eu consider că durata concediului parental trebuie să fie dublată dacă există o astfel de situație. Același lucru trebuie să se întâmple și cu părinții um, care au copii cu um, handicap sau cu o boală gravă sau când e vorba de nașteri multiple. Mulțumesc. Vreau în delegația cuvântul, doamna Teras. Sí, gracias, presidente domnule președinte. Eu voiam să propun, uh, să sprijin propunerea făcută de doamna Bergeron. Este vorba de o directivă care ar trebui să se adapteze la toate tipurile de concedii și de facilitare a de măsuri pentru concilierea vieții private și profesionale. Trebuie în acest sens să avem și dispoziții care să le permită bărbaților să-și asume mai multe răspunderi familiale. În acest sens, trebuie în primul rând să se uh, înlăture diferențele de salarizare, apoi concediile de paternitate, parentale, mater, de maternitate să fie ajustate și de asemenea să există posibilități pentru persoanele care se ocupă de uh, persoane dependente sau uh, bolnave și mai multă flexibilitate la locul de muncă. Da, sunt subiecte relevante, mai ales la considerentul 4, unde se vorbește despre Convenția Națiunilor Unite privind uh, drepturile persoanelor cu disabilități. Este o veste bună și apoi tot ce ține de uh, protecția împotriva inversării sarcinii probei atunci când um, o persoană vrea să um, își ia concediu parental uh, și să fie protejat de o concediere. De asemenea, trebuie să se garanteze faptul că fiecare stat membru um, să garanteze că există sancțiuni uh, proporționale și să ia măsuri astfel încât să se poată aplica această directivă. Eu uh, fac parte și din uh, Comisia pentru Femei, pentru drepturile femeilor și aici pledăm pentru modalități de, uh, modalități de punere în aplicare a principiului de egalitate între bărbați și femei în piața muncii și dreptul lor egal la muncă. Mulțumesc. Baran. Mulțumesc, Baran. Grazie, Presidente. Vorrei anch'io esprimere il Mio. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să apreciez uh, eforturile colegii. Vreau să venim cu câteva amendamente. Sunt lucruri pe care ea însă și vrea să pe care ea însă și vrea să le pună în aplicare pentru a merge mai departe de decât uh, comisia tocmai pentru a evidenția orice tip de discriminare. E vorba de concediu parental, preluarea unei răspunderi extinse în, uh, familie, uh, în uh, viața de familie și combaterea discriminării femeilor în ajutorul social. Mulțumesc! Dorește comisia să ia cuvântul? Domnul Le Breton. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Este evident un text interesant, fiindcă permite să mergem în direcția egalității între bărbați și femei, să facem progrese uh, Uh, pentru a permite și bărbaților să-și ia concedii de, fie mai scurte de paternitate la nașterea unui copil, uh, fie concedii parentale mai lungi, adaptându-ne într-un fel la uh, evoluția societății și mergând într-un sens bun. Aș vrea totuși să vă spun, însă nu e problema textului, dar nu trebuie să uităm contextul în care încercăm să dezvoltăm aceste drepturi sociale. După părerea mea, Uniunea Europeană încearcă să uh, adopte o direcție vis-a-vis -vis de această politică socială, dar să nu uităm de politica ultraliberală pe care o adoptă și care produce această sărăcie. Am vrut să reamintesc acest lucru pentru că e ușor să uiți, dar trebuie să punem mereu punctul pe realitate. Thank you very much. Mulțumim. Aici să un coleg care vrea să ia cuvântul sau comisia dorește să ia cuvântul? Mulțumim, domnule președinte, și do- mulțumim doamnei Bergeron și celorlalți deputați. Numele meu este Anastasiu, vin de la DG Employment. Este un text pregătit cu colegii de la DigiJust. Colegii nu stă aici, cu ei colaborăm. Nu voi intra în amănunte acum în ceea ce privește diferitele amendamente, pentru că doamna Bergeron s-a concentrat pe concediul parental. Deci voi vorbi doar despre acest aspect. De asemenea, aș vrea să spun că obiectivul principal al inițiativei este să se combată sub reprezentarea uh, femeilor pe piața muncii. Doamna Bergeron, Bergeron a vorbit despre provocările existente și vreau să subliniez aici cât de important este uh, să ne concentrăm și pe rolul bărbaților. Bărbații vor să fie din ce în ce mai activi în ceea ce privește îngrijirea copiilor, de aceea prin inițiativă vrem să susținem și să încurajăm bărbații să-și asume un rol mai important și mai activ. Concediul parental, sigur, este uh, cărămida de bază a acestei directive este un drept deja existent și garantat, dar, după cum am văzut, directiva concediului parental actuală nu încurajează bărbații prea mult să uh, apeleze la acest concediu parental sau paternal. Deci, încă există disparități între bărbați și femei. Um, trebuie să ne gândim la toate aspectele ce țin de uh, concediu aici uh, trebuie să se ia ca, țină cont și de uh, vârsta copilului. Uh, există um, concediu netransferabil care este neplătit sau uh, concediu transferabil care este plătit uh, și transferat femeilor. Deci trebuie să ținem cont de ambele elemente aici. Și aș mai vrea să subliniez eu este faptul că uh, Motivul pentru care uh, există acel concediu netransferabil, vrem să ne asigurăm că femeile nu rămân o perioadă foarte lungă departe de piața muncii. Având mai mult concediu sau drept la mai mult concediu uh, netransferabil, uh, împreună cu celelalte drepturi um, ar însemna că femeile ar rămâne inactive sau nu ar fi pe piața muncii mai, uh, pe perioade mai multe, mai mari de timp. Deci ar exista și decalaje în ceea ce privește contribuții la pensii. Un alt motiv uh, pentru care uh, Comisia insistă pentru acest concediu de boală cu, um, da, echivalent cu concediu de boală, este că există și aici uh, un decalaj, până acum era un procentaj de 50%, Comisia crede că este um, o, un nivel prea scăzut, există țări în care se procedează la fel, deci dacă pe perioada concediului de um, boală se oferă 50% din salariul de bază, atunci uh, credem că este un nivel uh, prea scăzut. Aș vrea să mă refer la un alt aspect, și anume părinții singuri. Obiectivul este aici, după cum spuneam, să ne asigurăm că femeile nu rămân departe de piața muncii prea mult. În majoritatea familiilor monoparentale este vorba de o femeie care îngrijește copilul și Um, dacă am dubla aici nivelul, atunci înseamnă că femeile ar sta și mai mult departe de piața muncii, în cazul uh, gospodărilor monoparentale. Ce spunem noi întotdeauna, această directivă stabilește criterii minime, sigur că statele membre uh, pot veni cu prevederi mai favorabile. Ce vreau să propună Comisia aici, în loc să se prângească concediul, pater, concediul uh, parental uh, să se crească susținerea financiară astfel încât femeile să nu rămână departe de piața muncii. Prea mult timp, mulțumesc, cam atât. Mulțumim și noi. Raportorul vrea să adauge ceva? Omul, omul Trois trei cuvinte. Domnule Gazvara, suntem în aceeași uh, școală de gândire. Nu trebuie să mergem prea departe, să intervenim pe fondul dosarului, dar filozofic este vorba de aceeași idee. Concediul parental pentru bărbați, din nu e vorba de o chestiune de bani, e o chestiune aproape filozofică și anume să îi facem pe bărbați că și ei uh, sunt necesari în educația copiilor lor și că nu trebuie să vadă ca acest, acest concediu parental ca o modalitate de a-și uh, transfera soților lor o parte din răspunderi. Trebuie remunerat corect pentru că un concediu parental poate să pericliteze finanțele unei gospodării. Știu că am trăit și eu uh, situația aceasta și um, regret că n-am insistat pe uh, situația um, femeilor care lucrează și care um, îngrijesc pe cineva bolnav. Asta am făcut și eu, pentru că uh, Uh, mi-am îngrijit bărbatul timp de 27 de ani. Eu, în schimb, aveam o companie și aveam oarecare flexibilitate, dar dacă eu eram angajată, ar fi fost foarte greu să mă duc uh, la ore fixe la muncă. Nu vorbesc numai de uh, soții, a fost cazul meu, dar poate să fie și altele, copii cu handicap, de exemplu, și uh, Ehm, cred că n-am insistat suficient uh, pe aceste situații, altfel pe parte de concediu parental vă mulțumesc pentru intervenții, pentru că tocmai asta vizez eu. Vreau să vă spun că termenul de punere a amendamentelor este 23 uh, noiembrie și ne vedem data viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Pot să vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 24 noiembrie la prânz. Ma nu se corectează președintele. ...24 noiembrie la prânz. Continuăm acum cu punctul 25, examinarea raportului de... Uh, ...proiectului proiectul de raport în ceea ce privește descărcarea de gestiune privind bugetul general al Uniunii Europene pentru Curtea Europeană de Justiție. Dragi colegi, eu însumi sunt raportorul aici. Aș vrea doar să subliniez câteva lucruri din uh, proiectul de raport, ce anume punctul 2, care subliniază faptul că bugetul este administrativ cu aproximativ 75% cheltuieli de personal, personalul instituțiilor și alte cheltuieli, cred că punctul 3 are nevoie de lămuriri suplimentare. Trebuie să vedem dacă proiectul de raport evidențiază faptul că în 2016 nu a existat un raport al uh, Curții de Conturi privind Curtea de Justiție. Poate că știți că de curând Curtea de Conturi a emis un raport privind Curtea de Justiție, însă pentru anul curent, pentru 2017. Raportul meu se referă la anul 2016, deci acest lucru trebuie să fie foarte clar din capul locului. Iar punctul 7 al raportului se referă și salută faptul că cei de la curte se ocupă și de egalitatea de gen. În principiu, atât am avut de spus. Doamna Delvo vrea să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru propunerea aceasta de raport. Cred că cu mâine avem ocazia să ne întâlnim cu judecătorii de la curte, vom putea să facem un schimb de opinii cu dumnealor. Aș vrea să vă atrag atenția doar asupra punctului 7, unde cred că sunteți uh, foarte îngăduitor uh, față de eforturile făcute în ceea ce privește echilibrul dintre bărbați și femei, pentru că sunt doar șapte uh, femei la curte și zece la tribunal, suntem departe de paritate și nu cred că putem spune că e vorba de eforturile făcute de curte, pentru că până la urmă statele membre propun candidați și curtea până la urmă nu are un cuvânt de spus. Așa că am să propun un amendament în acest sens. Mulțumesc. Uh, does the commission... Dorește comisia să ia cuvântul? Nu este cazul. Vreau să vă reamintesc termenul limită pentru amendamente 4 decembrie la prânz. Astfel putem continua cu punctul 26, un raport pentru comisia noastră privind uh, delegația care s-a deplasat în Silicon Valley pentru motive care pe care nu le-am putut controla, nu am putut uh, participa la această delegație. Deci dau cuvântul doamnei Geringer, care a condus delegația în calitate de prim vicepreședinte al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă ofer un scurt raport privind vizita noastră în Silicon Valley între 30 octombrie și 2 noiembrie. Membrii comisiei noastre, comisiei juridice, sau aflat la San Francisco, unde ne-am întâlnit cu foarte mulți parteneri, reprezentanța reprezentanți ai companiilor, care activează în Silicon Valley. A fost o deplasare foarte interesantă. Vă reamintesc cine a participat de la PPE, domnul Fos și domnul Suiefca, de la ST doamna Kaufman și cu mine, de la ECR domnul Karim, doamna Reda de la Vers, doamna Bergeron de la FTD și ni s-a alăturat și președintele delegației pentru relația cu Statele Unite ale Americii, domnul Christian Ehler. Am avut 13 întâlniri foarte interesante Programul a fost foarte dens și intens, dar am și folosit uh, prilejul oferit. Au fost uh, două zile și jumătate pline de întâlniri și reflexii. Iar membrii prezenți sper uh, vor putea să povestească mai multe. Pe 30 octombrie am avut imediat după sosire o primă întâlnire. Ne-am întâlnit cu firma Sky Venture, apoi cu cei de la 21st Century Fox, cu Universal Music, cu Kurt Science. Am fost în vizită și la Facebook și alte fundații. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai Google și Apple, am fost la Universitatea Stanford, ne-am întâlnit și cu cei de la compania Walt Disney și Pixar și apoi am mai fost la oficiul pentru brevete al Statelor Unite în San Jose și ne-am întâlnit și cu organizații care reunesc startup-urile am întâlnit și cu un reprezentant al startup-urilor care ne-a relatat experiențele sale. Au fost chestiuni care ne preocupă, de exemplu, structura pieței comune digitale. A fost vorba de drepturi de proprietate intelectuală. Sunt chestiuni despre care s-a vorbit la toate întâlnirile. Permiteți-mi să discutați afară, avem nevoie de liniște. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am putut uh, face comparații între punctele de vedere în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală pe internet am avut și ocazia să vedem cum vor funcționa invențiile viitorului, de pildă inteligența artificială sau autovehicule autonome fără șofer. Sunt lucruri care ne interesează foarte mult, îndeosebi respectarea drepturilor de proprietare, proprietate intelectuală. La final, vreau să vă citez o părere foarte interesantă din partea French Foundation, foarte interesantă abordare. Au uh, fost, uh, am fost întâmpinați de reprezentanți deghizați de Halloween Deci, care a fost abordarea lor? I-am întrebat cum ne putem asigura că nu se încalcă drepturile de proprietate intelectuală pe internet și răspunsul lor a fost foarte simplu. Trebuie să transformăm internetul într-un soi de televiziune prin cablu și apoi nu mai există încălcări. Dacă vrem ca internetul să rămână un spațiu liber, și, bineînțeles, că acolo nu pot fi tratați toți egal, atunci trebuie să acceptăm că internetul este un mare magazin de copiatoare. Și atunci e clar că vor apărea și încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. Chiar dacă autorii sau deținătorii drepturilor nu sunt neapărat de acord. Um, apoi există și posibilitatea de a comercializa acele drepturi. Totul este permis dacă se plătește. Uh, cam atât am avut eu de spus. Dacă colegii vor să intervină, cei care au participat, domnul Fos, poate? Mulțumesc. Mulțumesc și pentru rezumatul vizitei noastre. Mai întâi de toate vreau să laud secretariatul pentru că pregătirea a fost excelentă și efectuarea vizitei. Vă sunt recunoscător. În special aici mai vreau să vă spun că dacă va exista o data viitoare, la Universitatea Stanford poate că ar fi bine să se poată sta un pic mai mult, pentru că am stat doar o oră și a fost o perioadă mult prea scurtă, discuțiile fiind foarte interesante. Ar fi fost mai frumos poate să fi, să fi putut sta mai mult acolo. În rest a fost un program foarte intens. Ceea ce privește conținutul, ceea ce s-a citat adineauri din partea unui ONG, abordarea unui ONG, cu această atitudine, sigur că nu vom ajunge prea departe pe termen lung, pentru că va trebui să acceptăm tot soiul de încălcări și ale sferei private până la urmă. Dacă acceptăm încălcările drepturilor de proprietate, dreptului de proprietate intelectuală. Ceea ce apreciem noi, valorile pe care ni le propunem noi, uh, și lucrurile care ne-au fost importante din totdeauna, dacă acceptăm asta este, internetul e așa cum e și nu trebuie să respectăm nimic, atunci ajungem pe o pantă descendentă. Dar în principiu a fost extrem de interesant, nu numai în, ce privește, în ceea ce privește datele, ci și companiile active acolo. A fost important să vedem cum tratează platformele, cât de intens se preocupă și faptul că uh, platformele se străduiesc din ce în ce mai mult să gestioneze chestiunea drepturilor de proprietate. Aceste lucruri trebuie aduse la oaltă. Am avut de făcut această observație legată de conținut, dar totul a, fost, a decurs foarte bine la toate întâlnirile avute, toate au fost excelente și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim! Vă susțin uh, mai ales în ideea că ar trebui să mergem încă o dată acolo. Doamna Kaufman acum. Da, cu mare plăcere, mai ales cu un pașaport valabil al președintelui nostru. Ar fi fost perfect. Da, nu, vreau să mulțumesc și eu încă o dată secretariatului colega tocmai ne-a prezentat, ne-a spus pe cine am întâlnit. A fost un program extrem de intens și chiar obositor, o putem spune deschis. Din punct de vedere din punct de vedere al conținutului, uh, mi s-a părut foarte important să se vorbească despre lucrurile care ne interesează, să ni se împărtășească experiența celor de acolo. În ceea ce privește internetul, trebuie spus că la fel ca în viața reală trebuie să se respecte legea și pe internet, dar întrebarea este desigur cum ne putem asigura că acest lucru se întâmplă și aici uh, trebuie să mai reflectăm. S-a vorbit despre o serie de aspecte la care eu am spus, da, e interesant, aici uh, trebuie să mă mai gândesc și mi-au uh, apărut întrebări suplimentare. De aceea mi s-ar părea foarte bine, bine, ar fi uh, de spus aici că n-am reușit să ne notăm tot ceea ce s-a discutat și de aceea ar fi ideal dacă cei de la secretariat ne-ar putea oferi un rezumat al vizitei înscris. Uh, știu că cei de la secretariat au foarte mult de lucru, dar ne-ar ajuta dacă am putea uh, citi în liniște ceea ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc! Da, Secretariatul va redacta un raport al misiunii. Și acum uh, domnul Zviefka. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur colegilor care au mulțumit uh, secretariatului. Misiunea a fost pregătită perfect. Împărtășesc părerea antevorbitorilor mei vreau să vă mai adaug câteva observații personale. Diferența dintre abordările vis-a-vis -vis de uh, drepturile proprietate intelectuală uh, sunt foarte evidente și toate aceste diferențe există. Am aflat care sunt uh, pozițiile, diferitele poziții, dar asta nu înseamnă că nu există și o suprafață comună, lucruri comune. A, reamintesc vizita la Facebook, Acolo a fost o întâlnire foarte lungă și s-a vorbit și despre răspunderea legată de conținutul publicat. Am întâlnit cu reprezentantul Facebook cu care am vorbit despre posibilitatea de a informa utilizatorii că anumite conținuturi sunt ilegale. Sunt uh, reguli care se modifică periodic, tocmai pentru a se respecta drepturile încălcate sau care ar putea fi încălcate. Sigur că diferitele aspecte amintite de ONG-uri și ideea că anumite lucruri funcționează în lumea reală, bun, s-a vorbit despre toate aceste lucruri. Juriștii au abordarea lor personală, pentru că reprezintă diferite interese, cele ale producătorilor, dar și cele ale artiștilor care execută opera de artă sau interesele jurnaliștilor din diferite domenii. Faptul că noi nu suntem de acord cu aceste lucruri astăzi e, înseamnă ceva. Dar totodată trebuie să ne gândim și la soluțiile care ar putea fi preluate din Statele Unite pentru Europa. Poate că ar trebui să-i convingem noi pe americani să preia atitudinea noastră. Fără dubiu, astfel de întâlniri ar trebui să aibă loc periodic, pentru că se lărgesc perspective astfel și noi ne obligăm să, ne, să ascultăm și alte poziții și sunt de acord că cei de la Comisia Juridică ar putea să încerce să convingă alte instituții europene că noi suntem cei competenți când vine vorba de drepturile de proprietate intelectuală și de aceea ar trebui să candidăm pentru organizarea unor uh, vizite și pe viitor. Mulțumesc! Vreau să adaug acum, nu în calitate de șef al delegației, ci în calitate de membru. Un lucru important, am văzut uh, vehicule autonome, deci fără șofer. Și am pus întrebarea ce se întâmplă dacă are loc un accident. Cine poartă răspunderea? Bun, vehiculele încă nu merg liber. Există un șofer care nu intervine asupra vehiculului dar el e prezent doar pentru a nu se panica lumea. Dar ce se întâmplă dacă are loc un accident. Americanii nu se gândesc la o legislație nouă aici în ceea ce privește uh, inteligența artificială. Ei spun hai să așteptăm uh, să se întâmple un accident și apoi pe baza unui precedent vom lucra la legislație. Dar se întâmplă să apară un astfel de precedent. Și ce este mai interesant? Răspunderea este fie de partea producătorului, fie la cel care a programat vehiculul, cum spunea americanul, sau la uh, furnizorul de servicii de internet, pentru că dacă există uh, o întrerupere a datelor, e vina lui. Și aici vedeți că e foarte greu juridic să se delimiteze responsabilitățile la final, uh, când, venea, când a venit vorba de viitor, de viața noastră pe viitor, s-a spus că uh, telefonul nostru uh, trebuie să fie conectat la internet, dar se întâmplă să nu existe să existe pene de internet. Aici îmi aduc aminte de o chestiune legată de serviciul de traduceri din Luxemburg, care ne-a oferit o prezentare a activității ei, dar nu a fost tradus acea, acea prezentare din cauza costurilor. Deci, continuăm acum cu punctul 27, care este un schimb de opinii cu privire la monitorizarea Comisiei asupra rezoluției Parlamentului European cu privire la robotică. Iar cuvântul îi revine doamnei Delvo, nu avem decât 12 minute la dispoziție, din păcate, dar să vedem cum ne putem descurca. Vă mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să fiu succintă. Bănuiesc că punctul acesta este pe ordinea de zi ca să facem un follow-up, să vedem unde suntem. Am avut un vot în plenară în februarie, am primit, am primit apoi un răspuns din partea comisie. Nu știu dacă toată lumea l-a citit cu mare atenție. Comisia a fost foarte politicoasă, a spus că raportul nostru este interesant, că noi am ridicat chestiuni importante și că în mare e de acord cu mare parte din îngrijorările noastre, dar că dar până la urmă n-a venit niciun fel de anunț că ar lua măsuri concrete pentru că lucrurile acum sunt în curs de examinare, se fac consultări și, bineînțeles, e un subiect complex și tehnologia evoluează foarte repede. Există și temeri că am luat niște decizii, am adoptat niște reglementări care ar putea să frâneze dezvoltarea și inovarea. Aș dori să insist asupra câtorva chestiuni. Încă mai cred că este important să avem o propunere cu privire la răspundere în caz de uh, pagube provocate terților și mă gândesc în special la mașinile fără șofer, uh, nu sunt încă pe toate drumurile, dar se află în fază de testare și ce mă îngrijorează și mai mult este că sunt mai multe state membre care sunt pe cale să legifereze. Și argumentul nostru tocmai acesta era că odată noi, cei din Parlamentul uh, European sau în Europeană, am putea să venim cu niște legi care după aceea să fie aplicate în statele membre. Dacă acum statele membre mm, <clears throat> deja încep să adopte legi, cred că e vremea să convenim asupra unor principii europene ca după aceea să nu mai facem mm, să nu mai fi nevoie să facem și legi de armonizare. Văd că sunt mulți reprezentanți de la Comisie, așa că poate că vom primi și noi câteva răspunsuri astăzi, pentru că Comisia a făcut studii de impact, consultări, um, în special cu privire la directiva privind răspunderea, nu știu dacă aceasta trebuie să fie adaptată sau um, actualizată. Eu pot să accept mai multe sugestii, mai multe soluții, numai să progresăm. Cât despre chestiunile etice și um, standarde, noi putem să fim precursori în Europa atâta vreme cât mai suntem încă precursori în această industrie și să definim și acolo niște principii și ar fi bine să avem și o agenție europeană care să se ocupe de astfel de chestiuni. Am uh, citit cu interes faptul că președintele Macron a propus o agenție pentru inovare, tocmai ca să combine util mai multe domenii, pentru că inteligența artificială până la urmă chiar este inovare și noi în Parlamentul European am făcut consultări uh, uh, publice cu privire la roboți. Uh, până la urmă, raportul final nu cred că a fost prezentat și avem și un studiu APRS privind mașinile autonome. Și cred că ar fi interesant să uh, dăm un reminder, să vedem ce s-a întâmplat cu toate aceste inițiative, cu aceste reflexii, astfel încât să spunem cum stau lucrurile, să facem un bilanț. Și, în sfârșit, am constatat cu satisfacție că la ultimul Consiliu European, în concluziile sale, a introdus un mic fragmentel cu privire la inteligența artificială și statele membre să se aștepte la, nu știu, o recomandare, o consultare, uh, ceva din partea Comisiei în acest uh, sens. Ar fi așadar interesant uh, să aflăm de la Comisie ce se pregătește exact acolo. Eu mulțumesc, nu vreau să monopolizez discuția. Mulțumesc, domnul Anderson. I can speak after the commission. Aș putea lua cuvântul după comisie. Deci, comisia vrea să ia cuvântul? Bună dimineața, doamnelor și domnule. Numele meu este Echula, sunt de la DigiConnect. Eu reprezint unitatea pentru robotică și inteligența artificială pentru a atinge câteva dintre problemele ridicate și mă refer aici mai mult la alte lucruri decât cele juridice. Am vorbit despre acest subiect uh, deja de multă vreme. Este un subiect foarte important și mi se pare că rezoluția Uh, este foarte importantă pentru că ne-a oferit un sprijin important. Ne-a dat mai multe argumente, dacă doriți, uh, pentru a ne mișca în direcția cea bună. Și uh, ne dorim o abordare din perspectivă europeană. Sunt într totul de acord cu cele spuse. Este important să existe o viziune comună, o viziune europeană, pentru că anumite state membre nu se pot descurca singure, din păcate. Nu este doar o chestiune uh, juridică, o perspectivă juridică. Nu e vorba doar despre o fragmentare din punct de vedere juridic. Este important pentru um, șina de cercetare și de aceea um, avem nevoie de abordarea europeană. Deci există ambele aspecte și totodată statele membre pot redacta legislație și fac uh, asta, de exemplu, în cazul uh, vehiculor autonome, cum s-a spus, asta e corect. Nu putem preveni acest lucru, dar totodată ne străduim foarte mult la comisie pe un front destul de important să ne uh, ocupăm de cercetare, de chestiuni economice, sociale și juridice când vine vorba de tehnologia menționată. Totodată păstrăm legătura cu societatea civilă și vreau să subliniez aici că este doar ajunul, acum avem ajunul săptămânii roboticii de la Bruxelles, robotica europeană, se va vorbi despre multe tehnologii disponibile, companiile vor fi prezente acolo publicul poate vedea cu ochii lui ce poate face această tehnologie nouă. Am luat măsuri concrete, de asemenea, în ceea ce privește următorul program de lucru, Horizon 2020, tocmai eh, pentru a încerca de a face o tehnologie mai accesibilă, mai ușor de înțeles și de a o democratiza până la, la urmă, de a aduce beneficii pentru toată lumea din partea roboticii. Și aici s-au inclus toate aceste lucruri în rezoluție. Trebuie să fim, uh, în primul rând, noi trebuie să fim pionieri și trebuie să ne bazăm pe valorile noastre, pentru că altfel o vor face alții și se vor baza pe condițiile și valorile lor. Sigur că avem câteva lucruri pe țeavă, vom răspunde la concluziile Consiliului și am, oricum pregăteam un document indiferent de decizia Consiliului de a ne îndemna să facem ceva sau nu, practic um, Consiliul ne-a îndemnat să avem o abordare europeană privind uh, inteligența artificială și noi vom face acest lucru, desigur, oricum o făceam. În ceea ce privește chestiunile etice, vreau să subliniez un singur lucru. Sigur că există foarte multe inițiative internaționale care sunt în pregătire, au existat foarte multe discuții în ce măsură ar trebui să există o abordare europeană sau o abordare chiar mai globală. Deci nu sunt întrebări ușoare, dar uh, le examinăm pentru că face parte din sarcina noastră. Cam atât deocamdată din partea mea și voi lăsa câțiva dintre colegii mei să comenteze dacă doresc. Îmi cer scuze, nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci vă rog să fiți succinți. O singură propoziție ceea ce privește directiva privind produse defecte, eu răspund de ea, evaluarea este în curs, uh, ne consultăm și cu conferința părților interesate, încercăm să vorbim și despre legislație aici, legislația este evaluată, e și directiva privind uh, mașinile, toate lucrurile pot fi preluate și concluziile din activitatea noastră, deci e foarte important care este răspunderea în cazul produselor defecte. Vom include toate aceste lucruri în pachetul respectiv în urma cererii Consiliului pentru 2018. Se va începe, se va începe acest lucru odată cu monitorizarea rezoluției privind inteligența artificială. Mulțumesc. Uh, uh, Am trei vorbitori aici. Alt uh, intervenient din partea Comisiei. Sunt al treilea reprezentant al Comisiei, sunt de la DG Justiție, șef al unității privind dreptul contractelor și vreau să răspund la întrebările referitoare la răspundere din punct de vedere al cartei privind uh, drepturile fundamentale și al legislației în materie și lucrăm în strânsă legătură cu colegii de la um, DG Connect am lucrat în acest sens uh, și am uh, subliniat și în comunicarea privind economia datelor, care a fost prezentată și Parlamentului. Am lansat uh, două consultări publice, așa cum au spus și copiii. Avem una și privind chestiunile generale de răspundere și am avut un dialog um, cu părțile interesate și domnul Vu a participat la um, aceste dezbateri. Deci, Comisia privește acest subiect din toate unghiurile posibile. Vrem să ne iasă bine, pentru că este tocmai un subiect așa de complex. Dar noi am vrea să răspundem la ce ne-a cerut Parlamentul și Consiliul, dar e nevoie de destul de multă muncă analitică. Este foarte important să promovăm și nu să frânăm inovarea, pe de altă parte păstrându-ne toate valorile fundamentale, cum ar fi drepturile um, fundamentale. Și va fi nevoie de un pic de timp, uh, dar uh, cu drag lucrăm împreună cu Parlamentul și așteptăm cu interes um, consultările publice și noi vrem să facem această analiză aprofundată împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Noi avem o reuniune în camera. Vă rog, domnule Anderson, să fiți succint. Vă mulțumesc. Așteptam cu mare interes uh, mai multe informații de la Comisie cu privire la acest subiect. Încă sunt foarte curios cu privire la ce va propune um, Comisia. Încă nu mi s-a satisfăcut uh, curiozitatea. Aștept cu mare interes rezultatele muncii dumneavoastră. Nu vreau decât să reflect uh, cele spuse de doamna Delvo în ceea ce privește uh, vehicule autonome și standardele etice. Când este vorba cu privire la agenție, sunt foarte sceptic în ceea ce privește proliferarea agențiilor europene, dar cred că în cazul acesta particular chiar sunt motive să avem o agenție. În declarația scrisă a Comisiei am văzut că se gândesc la un uh, organism consultativ de nivel înalt în ceea ce privește um, roboții și alți uh, agenți de acest tip. Da, e deja ceva, dar sunt foarte multe chestiuni politice, economice însemnate care trebuie să fie luate în considerare când e vorba de uh, robotică și inteligența artificială, iar aceste chestiuni trebuie să fie uh, Uh, soluționate în um, interesul um, comun. Am văzut că au existat în trecut probleme legate de o abordare dezechilibrată care favoarea favorizează mult prea mult interesele economice deja stabilite, deja împământenite. Și e foarte util să avem contribuții de la societatea civilă, de la oamenii de știință și să ne asigurăm că funcționarii de la comisie chiar dispun de suficiente resurse ca să-și facă treaba așa cum trebuie. Așa că mult succes! Vă mulțumesc! Domnule Fost! Vielen Dank! Mulțumesc! Sunt și eu recunoscător pentru includerea subiectului pe ordinea de zi. Mi se pare foarte bine și trebuie să susținem acest lucru. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, aș spune eu. Tehnologia progresează enorm și eu cred că am rămas foarte în urmă cu legislația aici, în toate aceste domenii. De aceea ar trebui să ne concentrăm peste, pe aceste lucruri pentru a avea o evoluție rapidă Uh, și pentru asta mâinile în, în sân, negăsind o legislație potrivită, Acum trebuie să se includă și principii etice, mm, pentru că ar fi bine ca producătorii să le respecte odată ce tehnologia progresează. Apoi, aș vrea să vă îndemnez să fim pregătiți și de a pregătiți pentru perspective noi. Pentru că digitalizarea este o revoluție uh, reală care trebuie să includă și chestiunile de ordin juridic. Disponibilitatea nu a fost uh, aceeași uh, în trecut la fiecare subiect, din punctul meu de vedere. Ar trebui să ne asigurăm să nu avem aceleași principii și să avem aceleași abordări, ci să fim deschiși vis-a-vis -vis de alte abordări. Pentru că altfel nu vom reuși să cucerim viitorul uh, domeniu. Uh, Mr. Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Roboții inteligenți sunt pe cale să ne invadeze viețile. Ne aflăm în pragul unei revoluții tehnologice foarte importante. Prin urmare, este urgent să reflectăm și mai ales să găsim soluții juridice, în primul rând. Din acest punct de vedere, Comisia poate vorbi foarte mult, fără să ne satisfacă curiozitatea, pentru că azi n-am aflat prea multe până la urmă se pare că totul este deocamdată oarecum secret. Din fericire avem rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 care a venit cu o serie de propuneri și aș vrea să subliniez două puncte. Fiindcă în lucrările, în propunerea noastră, ce mă frapează este faptul că avem darul de a amesteca propunerile bune cu cele nefericite oarecum. Înmatriculare roboților, de exemplu. Mi se pare o idee bună să înmatriculăm toți acești roboți inteligenți, să-i avem înregistrați undeva. Și vorbesc de un registru european, pentru că, într-adevăr, este o problemă europeană. Să luăm un exemplu. Uh, vehiculele fără șofer. Este evident că ele vor trece foarte repede peste o frontieră națională și atunci trebuie să avem o urmărire comună a lor. Însă, de îndată ce am venit cu această propunere care merge în, sediul, în sensul bun, se adaugă și faptul că că e nevoie de o agenție europeană uh, specifică și mi se pare că această proliferare a agențiilor este îngrijorătoare. Eu nu cred că avem nevoie de o agenție doar care să se ocupe de roboții inteligenți. Și nu chiar că nu cred, sunt convins de contrariu. Al doilea exemplu se referă la răspunderea civilă, o problemă majoră. Răspunderea civilă în cazul daunelor provocate de acești roboți inteligenți și rezoluția Parlamentului are direcții bune și direcții proaste. Direcția bună este asigurarea obligatorie și uh, capacitatea de a imputa aceste daune unei uh, ființe umane, fie producătorul, fie proprietarul, evident rămâne de discutat și asta figurează în rezoluție. Însă, în plus, este o altă pistă mai îngrijorătoare care se referă la acordarea unei personalități juridice specifice robotului în aliniatul 59F al rezoluției ceea ce este, sincer, o cale pe care eu o consider înfiorătoare, fiindcă cei care vor, pentru că am uh, scutit de răspundere persoanele umane care sunt la baza acestor roboți, ceea ce merge împotriva tuturor drepturilor omului și mai ales împotriva drepturilor legitime ale victimelor care să aibă un vinovat de, pentru daunele suferite care să-și asume răspunderea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Stăm foarte prost cu timpul, așadar poate continuăm această discuție la o altă uh, întâlnire, însă cu siguranță doamna Delvo poate spune câteva cuvinte în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă propuneți să continuăm discuția când avem mai mult timp, cred că este o idee bună. Uh, și ca să ne punem de acord cu privire la acțiunile noastre viitoare ca Parlament. Vreau doar să spun că nu am vrut să discut raportul, pentru că în raport se spune că s-a ajuns la un consens și s-au, tras, s-au formulat toate soluțiile posibile fără să se spună că una dintre ele este cea mai bună, însă s-a ajuns la consensul că întotdeauna oamenii trebuie să rămână implicați să fie în centru. Și în încheiere, mai spun că legislația influențează și ea tehnologia, în opinia mea. Și dacă decizi cine este răspunzător, atunci se va influența dezvoltarea autovehiculelor um, autonome. Dacă răspunzător este șoferul, este una. Dacă răspunzător este producătorul, atunci probabil el va trata cu mai mare atenție siguranța și securitatea uh, dispozitivelor de la bord. Dar continuăm discuția altă dată. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și președintele. Închei, în, închidem acest punct și continuăm cu reuniunea cu ușile închise. Îi rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la această uh, întâlnire să iasă cât se poate de repede din sală. Mulțumesc!